Ați fost curioși să-l studiați, pentru că e o cărțoaie groasă, plină de detalii tehnice. 10 ani a fost, a fost nevoie de 10 ani pentru a rezolva totul. Deci nu cred că va fi chiar așa ușor să avem un alt acord la același nivel de complexitate, mai ales că mediul este acum conflictual și mult mai complex. De aceea vreau să insist că pentru noi, europenii, și vorbesc în numele Consiliului de Afaceri Externe, trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că acest acord rămâne valabil și, în acest sens, trebuie să folosim influența pe care o avem asupra iranienilor, să-și respecte angajamentele. Însă vreau să vă spun un lucru și cred că l-am mai spus la început. Uh, americanii s-au retras unilateral din acest acord și iranienii îl respectă de 14 luni, își respectă obligațiile fără să primească ceva în schimb. Acum au spus că nu se simt obligați să respecte prevederile acestui acord. Dar una e să nu simți că ești obligat să respecti ceva și altceva este să încalce acele prevederi eh, în mod explicit. Agenția pentru Energie Atomică ne poate spune dacă se întâmplă ceva și ce se întâmplă. Deci trebuie să ne bazăm pe rapoartele de la această agenție care spun că în care ne spun exact cum s-au lucrurile acolo dialog mai intens cu Irakul, să încercăm să avem, um, să dialogăm cu toate părțile acordului nuclear pentru ca acesta să rămână valabil. Pot vorbi și despre avionul ucrainian, pot vorbi despre multe lucrurile interesante pe care le-ați menționat în intervențiile dumneavoastră, dar ar lua prea mult timp. Vă mulțumim pentru contribuție și fără îndoială ne vom ocupa și vom mai discuta despre aceste lucruri și pe viitor în Parlament. Mulțumim, domnule vicepreședinte al reprezentant. Dezbaterea pe acest subiect se încheie aici și înainte să trecem la următorul punct, am un scurt anunț de făcut. Domnul Lanț Formal va părăsi grupul membrilor neatașați și se va alătura grupului ECR din 15 ianuarie anul acesta. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Vizeler Lima, un raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în acest domeniu. Dați-mi voie să vă reamintesc că puteți solicita să interveniți um, Uh, cu ajutorul cartonașelor albastre și a sistemului electronic. La intrarea în hemiciclu găsiți instrucțiuni pentru aceste proceduri. Doamna raportare are cuvântul 4 minute. Doamna Vizeler Lima. Le Parlement European Parlamentul European uh, are răspunderea de a vorbi clar și răspicat și în spiritul unității când vine vorba de drepturile omului. Am încercat, am încercat în timpul negocierilor să ajungem la un consens și acum uh, supunem votului un raport care să exprime toate uh, bătăliile pe care le-am purtat, toate convingerile pe care le-am exprimat și care să poată să întrunească o largă majoritate. Însă, nu e vorba aici de uh, un scop în sine. În acest context, trebuie să reafirmăm respectul nostru profund față de democrație și drepturile omului, demnitatea umană, afirmarea acesteia trebuie mereu în Parlamentul nostru să depășească orice fel de graniță a grupurilor politice. Să fie o valoare împărtășită care să ne permită să fim credibili atunci când solicităm mereu și mereu în relațiile internaționale respectarea drepturilor omului. Mai ales că Acum, ca și Parlament, trebuie să facem asta având în vedere uh, starea în care se găsește democrația și drepturile omului în 2018. Se mm, exprimă în raport preocuparea față de aceste lucruri și față de statul de drept, starea acestuia, precum și faptul că Uh, autoritarismul se manifestă peste tot ca uh, proiect politic. Nu trebuie să fim pesimiști cu orice chip și uh, raportul arată cu optimism că în anumite țări procesul de pace și de democratizare chiar are loc, precum și alte reforme constituționale și judiciare. Societatea civilă, subliniez, angajamentul său pentru democrație și drepturile omului uh, este mult mai vizibil în aceste demersuri. Este încurajator și sprijinim pe cei care ridică uh, glasul pentru a promova aceste valori. Însă rămâne o mare problemă pentru umanitatea de astăzi. E vorba de flagelul conflictelor, atacurilor militare, uh, purarea etnică, deportări, refugiați și așa mai departe, violență extremă și lipsa a dreptului. Deci, expresia ale lipsei de umanitate de care pot să dea dovadă unii oameni. Și atunci avem un spațiu în care se manifestă uh, cruzimea și ororile. E vorba de ceva greu de exprimat fiecare dintre noi, cu toții, avem obligația umană și umanistă de a denunța sus și tare aceste lucruri și ca membra acestui parlament, ca membrii acestui parlament, avem obligația politică de a face ceva, de a efectua acțiuni împotriva acestei mizerii omenești. Populațiile uh, uh, aborigene care trebuie să aibă aceleași uh, drepturi ca și toate celelalte, problemele de egalitate de gen, problemele legate de drepturile copiilor care deseori sunt abuzați sau exploatați. Uh, raportul pune accentul pe libertatea de expresie de, uh, și de tot ce înseamnă expresia democrației. Raportul uh, deploră faptul că universitarii, politicienii, jurnaliștii sunt victime ale discriminărilor și, de asemenea, este mare păcat că avem încă pedepsa cu moartea și indemnițări abuzive și de, uh, arbitrare. Uh, firmele, companiile trebuie să își asume și ele răspunderile. De asemenea, Uniunea Europeană stă alături de țările din uh, curs de dezvoltare în aceste demersuri pro-democrație și pro-drepturile omului. Libertatea de credință, de cult, trebuie peste tot, în toată lumea, garantată și menținută. La sfârșitul prezentării vreau să mulțumesc uh, sincer tuturor raportorilor din umbră și echipelor noastre pentru că am lucrat cu toții într-un spirit deosebit. Vă mulțumesc foarte mult! Merci. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul uh, domnului vicepreședinte, înalt reprezentant, domnul Borel. Aveți cuvântul. Madam President, Doamnă președintă, stimați eurodeputații Parlamentului European, încă o dată vreau să mulțumesc Parlamentului pentru monitorizarea continuă a situației democrației și a drepturilor omului în lume. Și astăzi vreau să salut raportul dumneavoastră anual comprehensiv în ceea ce privește democrația și drepturile omului în lume, căci ne oferă numeroase recomandări utile. Mulțumesc, doamne raportor, doamna Isabel Viseler Lima, pentru toată munca sa, și la început țin să spun că democrația și drepturile omului trebuie să rămână în centrul muncii noastre. Este partea ADN-ului nostru. La primul Consiliu din decembrie de afaceri externe, am discutat cu toți miniștrii de afaceri externe despre efortul nostru colectiv de a proteja, promova drepturile omului și democrația, ținând cont de tendințele îngrijorătoare, inclusiv în ceea ce privește micșorarea spațiului pentru societatea civilă și atacurile susținute asupra celor care protejează drepturile omului. Am considerat că este important să menținem un regim de sancțiuni uh, global în ceea ce privește drepturile omului, o idee care este promovată la Consiliu și sperăm să promovăm, să o avansăm cât mai repede cu putință. E vorba de regimul global de sancțiuni cu privire la drepturile omului, care este unul dintre obiectivele pe care le avem în așa fel încât uh, să obținem rezultate cât mai repede posibil. În a doua mea zi uh, din funcție am uh, luat legătura cu organizații uh, pentru protecția mediului, pentru protecția drepturilor omului, în așa fel încât să vedem cum să putem construi un mediu echitabil pentru viitor. Multe dintre problemele pe care le-ați uh, adresat dumneavoastră în raportul anual, raport adoptat în mai trecut, multe din aceste elemente existau deja în uh, raportul nostru și noi am uh, consolidat uh, textul și am uh, oferit exemple concrete specifice pe țară. Suntem foarte conștienți de legăturile profunde între cele două rapoarte. Iar pentru raportul anual pentru anul 2019 vrem uh, să se ajungă la o adoptare la timp în primăvara aceasta. Dumneavoastră cereți o politică externă mult mai eficientă din punctul de vedere al drepturilor omului. Este o contribuție prețioasă în ceea ce privește noul plan de acțiune pentru drepturile omului și democrație, care va servi drept foaie de parcurs, în așa fel încât să fixăm prioritățile și ambiția UE pentru următorii 5 ani. De asemenea, vrem să facem și tranziția spre o lume digitală cu schimbarea întregii dinamici geopolitice drepturile omului și democrația ar trebui să fie în continuare în centrul preocupărilor noastre, mai ales în relația cu terțele state. Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului este instrumentul cel mai mare din punct de vedere financiar din lume, deci din lume, dedicat în mod specific drepturilor omului, democrației. E vorba de plăți de 135 de milioane care au fost făcute sub această emblemă în anul 2018. Haideți să vă dau câteva exemple. În anul 2018 s-a, făcut, uh, s-a lansat un apel de, pentru depunerea de propuneri și au fost selecționate 5 proiecte pentru drepturile LGBTI cu o sumă cheltuită de 70 de milioane. Au acoperit țări destul de dificile, cum ar fi Rusia, Malawi, Zimbabwe, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Columbia, Peru. Aceste proiecte au susținut construirea de capacități, specializarea ONG-urilor și oferirea de consiliere juridică victimelor unor încălcări legate de drepturile LGBTI. Dincolo de cooperare. Raportul dumneavoastră susține corect că politicile comerciale ar trebui să fie legate de dialog politic și că drepturile omului și toate încălcările ar trebui să fie perfect avute în vedere în orice acțiune pe care o întreprinde Uniunea Europeană. Foarte bine ați spus că avem orientările pentru drepturile omului, și că există o puternică diplomație publică cu dialoguri regulate. Am luat legătura în plan global cu societatea civilă, cu uh, guvernele și deja profilul nostru la capitolul drepturilor, drepturilor omului a crescut. Uniunea Europeană a contribuit de asemenea la promovarea drepturilor copilului. Împreună cu un grup de țări din Caraibe și America Latină, am depus trei rezoluții cu privire la dreptul copilului. Două au fost prezentate la sesiunea din martie cu privire la Consiliul pentru Drepturile Omului. Alta a vizat uh, cea de-a 30 aniversare a Convenției ONU pentru Drepturile Copilului și alta s-a axat pe capacitarea copiilor cu dizabilități pentru a putea să se bucure de drepturile omului, inclusiv uh, dreptul la educație inclusivă. Raportul dumneavoastră, în mod corect, atrage atenția asupra faptului că există în continuare acțiuni violente împotriva femeilor. Este angajamentul nostru de a avea egalitate de gen și de a capacita femeile, ceea ce este demonstrat de inițiativa noastră cu privire la oprirea și stoparea uh, violenței la adresa femeilor și a fetelor, semnat, act semnat în 2017 uh, la New York. Această inițiativă este susținută de 500 de milioane investiție pe o perioadă de din 2018 până în 2024. Au fost implementați doi piloni pilonul uh, latinoamerican cu privire la crimele motivate de gen și pilonul subsaharian pentru a preîntâmpina și elimina violența pe bază de sex, cu toate practicile oribile. Trebuie să fie niște elemente care să rămână vârful de lance al eforturilor noastre, mai ales pentru că vom aniversa cea de-a 25-a uh, Um, celebra cea de 25 -a aniversare a conferinței cu privire la dreptul femeilor. Raportul noastră salută și concluziile Consiliului cu privire la democrație din octombrie trecut și subliniază însemnătatea de a avea alegeri transparente, credibile și inclusiviste. Doresc pe această cale să mulțumesc statelor membre și membrilor Parlamentului care ne-au însoțit în misiunile de observare electorală. Această structură este un bun exemplu despre cum instituțiile noastre lucrează eficient unele cu celelalte. Nu vreau să parcurg acum toată lista misiunilor. Dau câteva exemple. Salvador, Kosovo, Malawi, Mozambic, Nigeria, Sri Lanka, Tunisia. Îmi pare rău că n-am fost la ultimele alegeri din Bolivia. Dar vom continua să facem această muncă importantă pentru a apăra drepturile omului, inclusiv dreptul electoral, pentru o democrație eficientă. Doamnă președintă, stimaților deputați, acest schimb de opinie a fost foarte util și la sfârșit, cu siguranță, vă voi spune, doamnă raportor, că în cuvintele dumneavoastră am regăsit același obiectiv care mișcă și serviciul meu, serviciul de care răspund, pentru a coopera cu toții pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră și cu siguranță acum a, voi primi mai multe informații despre ce vă așteptați dumneavoastră din partea SAE pentru a apăra drepturile omului pretutindeni în lume, pentru că dumneavoastră, parlamentarii europeni și noi, cei care construim această misiune peste tot în lume, încercăm să luptăm pentru același obiectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deschid acum această dezbatere și numele grupului PPE, un minut, domnul Tomac. Peace

Nu e niciun ritual, niciun act de birocrație reuniunea de astăzi cu raportul privind drepturile omului. Așa cum a fost spus aici, votul și aprobarea vin cu întârziere, cu o întârziere de un an și jumătate. Eforturile făcute ne-au permis să atragem atenția asupra multor aspecte și colegii care vor interveni din grupul socialist vor semnala noutățile din raport. Eu vreau să subliniez un aspect, faptul că am pus accentul mult pe cum facem mai eficientă politica europeană pentru apărare și garantarea drepturilor omului în lume. Și aici subiectul impunității este unul esențial și decisiv și am încercat să-l punem în centru pentru a expune un subiect care apare peste tot Există o provocare să apărăm drepturile omului și ideea este cum să combatem încălcările cu noi instrumente și noi puteri. Asta este angajamentul nostru și responsabilitatea noastră și e sarcina următoarelor rapoarte să intre în detaliu. Acesta este un subiect esențial al identității noastre, fără doar și poate. Trebuie să câștigăm această provocare, trebuie să facem eforturi uh, Mă gândesc la G20. Trebuie să ne condiționăm participarea uh, cu introducerea subiectului când discutăm și o țară cum este Arabia Saudită. Mulțumesc. Renew Europe, două minute. Domnul Gerenț. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția anuală pe care o avem asupra acestui raport pe drepturile omului uh, presupune un risc, adică riscul uh, rutinei în dezbaterile noastre uh, pe acest subiect. Riscăm să spunem mereu aceleași lucruri, să recurgem la formule aceleași în fiecare an și de a renoi aceleași speranțe mereu și mereu. Uh, Însă astăzi situația este diferită. Avem uh, îngrijorări uh, foarte clare. Raportul este bine realizat, bine structurat și foarte precis. Raportul doamnei Wisler Lima este, zic eu, o referință uh, de neocolit pe următoarea perioadă. În discuțiile privind drepturile omului abordează practic toate subiectele fără a intra prea multe în amănunte uh, inutile. Abordează de asemenea tendințe uh, absolut esențiale care vizează drepturile omului în lume. Printre acestea, uh, din păcate, regresul multilateralismului. Asta înseamnă o trădare a unei metode care și-a dovedit eficiența și abandonul unui lucru care se credea uh, înrădăcinat în drepturile omului. Acest regres al multilateralismului înseamnă de asemenea încă un lucru, și anume că anumite țări din Uniunea Europeană uh, și uh, chiar în sânul NATO apoi uh, au consimțit la această derivă și e foarte păcat că vorbim despre membrii totuși ai Uniunii Europene, este tare păcat. În final, cum nu am mult timp la dispoziție, vreau să solicit Comisiei să-mi spună ce urmare va da propunerilor făcute de noi. Anul trecut am prezentat un raport în ceea ce privește interdicția căsătoriilor forțate și a căsătoriilor minorilor sau cu minorii. Noi, ca Parlament European, am votat cu majoritate astfel încât această interdicție a căsătoriei cu minorii și căsătoriilor forțate să fie un element determinant în relațiile noastre externe. Eu sper totuși că nu s-a spus ultimul cuvânt încă în ce privește acest demers. Mulțumesc! Vorbește acum doamna Neumann în numele verzilor. Un minut. Situația drepturilor omului se înrăutățește în plan global și de aceea este important să tragem la răspundere pe toți cei care încalcă drepturile omului, dar și mai important este să începem să utilizăm pârghile pe care le avem ca Uniunea Europeană cu noi, cu toate statele membre și cu puterea noastră economică. Să folosim aceste elemente pentru a proteja pe toți cei care luptă pentru democrație și drepturile omului. Cum se face că acordurile de liber schimb pot proteja întreprinderile dar nu și oamenii. De ce întreprinderile câștigă averi vânzând arme uh, de război? Și apoi, ce se întâmplă cu cei care nu au nevoie de protecție? Cum se face că întreprinderile europene în continuare distrug viețile atâtor indigeni doar pentru a obține cărbune? Domnule Borel, Vrem să schimbăm aceste lucruri cu acest raport. Este un raport uh, foarte puternic, susținut de o majoritate amplă din această instituție și sper că vă va ghida munca pentru următorii 5 ani și mulțumesc Isabel Visler Lima pentru muncă. Mulțumesc și acum urmează doamna Baldassare. Un minut. Președinte, Doamnă președinte, dragi colegi, sunt astăzi aici pentru a vă ruga și a vă cere să nu fim complicii unei afaceri rușinoase de miliarde de euro. Uh, maternitatea surogat Uh, există bogați care exploatează femeile sărace cu o formă insidioasă de colonizare. E un sclavagism. Haideți să combatem această practică rușinoasă care încalcă drepturile omului, demnitatea femeii și comercializează corpuri. Există copii inocenți smulși de lângă mamele lor care devin pur și simplu un obiect contractual și încalcă articolul 7 din uh, Convenția privind femeii. În 2015 am avut un act privind exploatarea corpului femeii și astăzi cer ca protecția femeii să nu rămână un cuvânt lipsit de sens. Uniunea Europeană care susțină că este apărătorul drepturilor omului um, în lume, trebuie să apere și femeile. Copiii nu sunt marfă de schimb, bărbați și femei din Parlament. Iată, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Și acum domnul Cernețchi, un minut doamnă președintă stimate înalt reprezentant timp de două treimi ale discursului dumneavoastră um, monitorul arăta că vorbiți despre iran și irak. acum văd că lucrurile s au corectat dar uh, am primit mesaje pe telefonul meu că e o situație bizară. Bun, uh, sunt foarte bucuros că aici, în Parlamentul European, uh, reprezentăm instituția care arată altora care sunt standardele democratice. Este un lucru bun acesta. Am uh, observat alegeri în 20 de țări diferite și înțeleg și știu că misiunile noastre au sens, dar vă spun sincer, că situația e în felul următor. Și noi trebuie să menținem niște standarde democratice. Tocmai ce am fost informat, mi s-a spus că a fost o greșeală cu uh, monitorul. N-a fost parte în discursul meu, vă rog, timp adițional. Deci n-am înțeles o situație când ieri a fost refuzată o, o dezbatere despre ce s-a întâmplat la Paris. Vorbitorul este întrerupt. Urmează domnul Urban Crespo. Un minut. Für die Fraktion der Nordischen, äh, Vereinigten Europäischen Linken. Gracias, <clears throat> Mulțumesc, doamnă președintă. 2018 a fost un an marcat de Uh, exacerbarea intoleranței și discriminării. Atunci a crescut violența politică împotriva celor care apără dreptul de mediu uh, și au fost asasinați acești oameni. Și astăzi continuăm să cerem justiție, dar a fost și anul în care femeile au ieșit în stradă pentru a ne aminti că revoluția sau va fi feministă sau nu va exista deloc. Un an mai târziu, raportul privind drepturile omului nu privește Europa în detaliu și trebuie să nu uităm că drepturile omului sunt încălcate și aici. Haideți să ne uităm și la frontierele noastre, la taberele de refugiați, uh, la faptul că am creat niște Guantanamo europene unde uh, Uh, inegalitățile se accelerează. Haideți să nu mai arătăm cu mâna ipocriți către alte țări care încalcă drepturile omului, în timp ce noi și multinaționalele noastre fac același lucru. Trebuie să schimbăm această politică, trebuie să nu mai încălcăm drepturile omului nici în Europa, inclusiv de țările, guvernele și multinaționalele europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Castaldo, din partea neafiliaților, un minut. Presidente, cari colleghi, domani voteremo la relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia. Mulțumesc. Acest prim raport al legislaturii este foarte important Uh, uh, și confirmă importanța valorilor fundamentale pe care se bazează existența Uniunii. Multilateralismul, centralitatea drepturilor omului, apărarea minorităților. Să nu uităm cine suntem dacă vrem ca acțiunile noastre să fie coerente și să respecte aceste principii, să nu se abată de la drum. Îi mulțumesc raportoarei, doamna Wiesler Lima, pentru eforturile făcute de a introduce puncte de vedere divergente în raportul său. Documentul ne arată că suntem cu toții preocupați de situația democrației, a drepturilor omului și a statului de drept. 2019 a fost un an cu tendințe autoritare din ce în ce mai alarmante și folosirea forurilor internaționale pentru a combate aceste încălcări. Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu pentru comunitatea internațională și trebuie să ne concentrăm. Trebuie ca evoluția drepturilor omului să fie în centrul eforturilor UE și trebuie să cerem ca toate actele noastre să respecte aceste valori comune. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum colegul Vandal, în un minut din partea PP. Doamnă președintă, așteptam pentru că, aștept pentru că văd că e foarte ocupat domnul Borel cu telefonul său. Aștept să-și pună căștile pe urechi. Pentru că, din păcate, este necesar ca în raportul pe care îl discutăm acum să se acorde atenție drept, libertății de cult. Pentru că pentru mulți uh, din, de pe acest pământ, credința este cea mai importantă. Vor uh, să-și exercite crezul în libertate, dar, din păcate, mulți credincioși sunt oprimați și adesea sunt chiar și asasinați. Și nu doar de către oameni simpli, ci și de către autorități. Gândiți-vă la ce se întâmplă în India, în Iran, Nepal, Nigeria, Arabia Saudită și au Somalia. Și sper că domnul Borel între timp să lase baltă telefonul. Politica europeană, pe de o parte, uh, condamnă atentatele pe bun și este foarte bine, dar pe de altă parte nu face suficient. Și apoi lipsesc faptele concrete, cuvintele frumoase fără fapte concrete, Ehm, nu obțin ehm, nimic drept rezultat. Așa că luați, vă rog, măsuri dure împotriva acelor state. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm dezbaterea. Urmează doamna Santos, un minut. Mulțumesc foarte mult! Referitor la acest eh, raport, eh, aici eh, nu e vorba de un simplu ritual birocratic pentru noi, ci este dorința și pasiunea pentru dialog, pentru lucruri care chiar înseamnă ceva pentru viața mii și mii de oameni. De aceea o salut pe doamna raportor Visel Lima și pe ceilalți uh, raportori din umbră. Trebuie spuse multe lucruri, dar uh, din lipsă de timp nu vreau să spun decât câteva. Uh, importanța acordată societății civile într-o vreme când uh, prezența sa e din ce în ce mai primejduită, importanța libertății de expresie uh, și a democrației în aceste vremuri grele, lupta împotriva impunității, importanța de a proteja popoarele indigene supuse la tot felul de amenințări mai bine de 70 de milioane de persoane sunt astăzi strămutate cu forța, se spune în raport, la, la fel cum se menționează și problemele de egalitate între genuri. Însă există mai multe lucruri care uh, ne unesc decât ne dezbină și iată ce înseamnă pentru noi această muncă la Parlamentul European. Mulțumesc, uh, domnul Von Vize, un, domnul Von Vize, un minut. Do you know where your Christmas card... Știți unde au fost făcute felicitările noastre de Crăciun? În decembrie, o tânără din Regatul Unit a găsit un mesaj într-o felicitare de Crăciun în care cineva pleda pentru ajutor. Și, de fapt, mesajul acela venea nu din partea uh, celui care trimisese felicitarea, ci din partea celui care făcuse felicitarea în condiții inumane. Consumatorii din cele mai bogate țări ale lumii se bucură de produse ieftine și închid ochii cu privire la costul real. Sunt retaileri, între care numeroase branduri europene, care nu cunosc și nu vor, de fapt, să știe ce se întâmplă uh, chiar la baza lanțului de furnizare. Trebuie să acționăm urgent, în așa fel încât să avem legislație europeană care să facă obligatoriu principiul due diligence în lanțul de furnizări. Prețul redus al unui produs nu trebuie să se facă pe spuza drepturilor omului sau pe spuza mediului înconjurător. Mulțumesc! Thank you, Dankeschön. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna Hauta la un minut. Thank you very much, Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule înalt reprezentant, vreau să subliniez apelul făcut de Parlament pentru a respecta a cere companiilor europene să respecte aspectele ce țin de drepturile omului, pentru că și acestea trebuie să o facă, vorbind de provocări globale. Ne place să vedem că din ce în ce mai multe companii cer o legislație în acest sens, mai ales la nivel european, pentru că vor un cadru omogen și nu vor să fie eliminate de pe piață de către companii responsabile. Trebuie să ne asigurăm că încurajăm responsabilitate și nu lipsă de răspundere. E important să uh, asigurăm accesul la căi de atac în cazul în care drepturile sunt încărcate. Există un al treilea pilon al Națiunilor Unite în acest sens și noi n-am făcut prea multe în această direcție. Deci 2020 trebuie să fie anul acțiunii și când UE acționează, Lumea va lua notă. Mulțumesc. Acum colegul Reisen din partea ICR, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea și raportul acesta arată că drepturile omului în multe țări sunt călcate în picioare în continuare și trebuie să ne implicăm pentru drepturile omului. Trebuie să rămână vârful de lance al politicii noastre externe. Mă gândesc la protejarea dreptului copilului, la protejarea persoanelor cu handicap. Mă gândesc de asemenea la contracararea urmăririi și hăituirii oamenilor din orice motiv s-ar face asta că e vorba din cauza credinței, din cauza etnicității sau din cauza orientării sexuale. Între timp, doamnă președintă, în lume, pentru tine în lume, creștinii reprezintă grupul religios cel mai hăituit. Așa că întrebarea este ce se întâmplă cu trimisul special pentru libertatea crezului din partea Uniunii Europene. Trebuie să aibă un rol consolidat și am o întrebare concretă către înaltul reprezentant. Care este statutul mandatului acestui trimis UE în ceea ce privește libertatea de cult? Vă mulțumesc! Mulțumim. Urmează acum domnul Comin i Oliveres. Un minut. Cher coleg, cher madame raport. Dragi colegi, stimată doamnă raportor, suntem cu toții de acord că mm, uh, influența uh, Uniunii Europene pe plan internațional trebuie să fie bazată pe drepturile omului, pe protejarea acestora, dar cum poate Uniunea Europeană să solicite așa ceva când în Uniunea Europeană există țări care nu sunt în stare să respecte tocmai aceste drepturi pe teritoriile lor? Drepturile economice, sociale, bineînțeles, dar și cele politice și cele civile și Junqueras nu este prezent astăzi aici pentru că Spania nu respectă aceste drepturi. Eu m-am exilat și eu în uh, Belgia pentru că uh, libertatea și drepturile omului uh, pentru uh, catalani uh, nu a fost respectată, iar uh, Rusia, China, în ultima vreme se inspiră din Spania în ultima vreme, iar Uniunea Europeană nu vede ce se întâmplă pentru că este foarte clar că un stat membru încalcă drepturile omului și cum poate Uniunea Europeană să solicite uh, să se respecte niște lucruri pe care un stat membru al său însuși nu este în stare să le respecte. Mulțumesc foarte mult! Există un uh, cartonaș albastru pentru dumneavoastră. În 30 de secunde îl acceptați? Nu? Bun, atunci continuăm. Doamna Arena, un minut. Alors, <laughs> je pensais que ce n'était pas moi parce que normalement nu știu dacă eram eu, pentru că apare altcineva pe lista pe care o vedem pe ecran. Da, spune doamna președinte, îmi cer scuze, e greșeala mea. E greșeala mea. Uh, doamna Cocalari, un minut. A fost cartonașul albastru care m-a destabilizat, deci doamna Cocalari. Mulțumesc, doamnă președinte. Vedem că democrația la nivel global uh, Uh, involuează și că există presiune asupra mass mediei și asupra liberei gândiri. Violențele împotriva femeilor uh, sunt cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului în uh, întreaga lume. China, India fac uh, pași în urmă. UE trebuie să fie mai activă ca niciodată și aș cere Comisiei să aibă în vedere trei priorități. Trebuie să existe sancțiuni împotriva celor care încalcă în mod flagrant drepturile fundamentale, apoi cererea în ceea ce privește democrația la nivel european și în țările în curs de aderare trebuie să fie mai strictă, mai fermă. Țările acestea, sigur, trebuie să înțeleagă că viitorul lor este în Uniunea Europeană și UE trebuie să-și asume mai multe răspunderi în ceea ce privește îmbunătățirea situației femeilor și copiilor în întreaga lume. Trebuie să promovăm ideea protejării drepturilor fundamentale și ale democrației, Asta trebuie să facă UE, de aceea trebuie să spunem că luăm lucrurile foarte în serios. Mulțumesc. Acum e rândul colegii Arena, un minut. Mulțumesc foarte mult. 70 de ani după Declarația Universală a Drepturilor Omului, locuim sau trăim într-o lume unde aceste drepturi sunt primejduite. Raportul acesta discutat astăzi este alarmant pentru că în toată lumea drepturile fundamentale sunt știrbite. Globalizarea sălbatică sacrifică populații întregi pe altarul profitului pentru câteva numai întreprinderi sau acționari. Fără mai vorbi despre ascensiunea regimurilor uh, autoritare bazate pe represiune, pe discriminare, pe izolare, în numele unei pretinse uh, identități naționale. Europa nu este nici ea departe de aceste tentații și totuși Europa reprezintă pentru mulți drepturile omului. Iată de ce avem datoria și răspunderea și ne revine uh, uh, posibilitatea de a fi credibil în promovarea acestor drepturi ale omului peste tot, în toate politicile noastre, comerciale, diplomatice, în acordurile de asociere, peste tot trebuie să punem cu prioritate în discuție drepturile omului. Ele trebuie să reprezinte marca noastră uh, în uh, Uniunii Europene și uh, contăm pe dumneavoastră pentru a, a duce la bun sfârșit această misiune dificilă și nobilă. Acum, domnul Rodriguez Ramos, un minut. Gracias Mulțumesc, doamnă președintă. În democrații, cum este cea din care vin eu, din Spania, drepturile omului uh, au valoarea garanțiilor pe care le oferă Curțile de justiție trebuie să se asigure că drepturile cetățenilor sunt respectate și asta este cea mai bună garanție uh, când a fost încălcată uh, Constituția de către colegul dumneavoastră, a atentat și a slăbit drepturile cetățenilor catalani, uh, a căror uh, obligați, obligația dumneavoastră era să o respectați însă și să o protejați. Și astăzi, un fugar din fața justiției spaniole vine aici și vorbește, se folosește de legislația statului de drept pe care a încălcat-o căutând impunitate și nu imunitate. Asta este apărarea democrației în centrul Uniunii Europene urmează acum în dezbatere doamna bricmont un minut. mulțumesc uh, doamnă președinte mulțumesc colegilor de la comisia doua pentru acest raport foarte bun sperăm că el și el va, va fi și votat uh, cu majoritate mare aici la Uh, Parlamentul nostru pentru că se consacră faptul că pluralismul și libertatea de expresie reprezintă inima însăși a um, societății noastre democratice și nu putem să ne mărginim numai la lupta împotriva terorismului sau pentru securitatea națională sau pentru menținerea ordinii. De asemenea, uh, să se lupte împotriva deținerilor arbitrare, să se promoveze democrația peste tot în lume și să nu consolidăm chiar și fără voie nevoie regimurile autoritare. Uh, credibilitatea pe care uh, o solicitație adunării noastre astăzi ar putea să nu reziste prea mult pentru că va trebui să ratificăm acordul comercial cu Vietnamul, țară care astăzi dă înapoi în materie de drepturile omului cu prizonieri politici și cu multe probleme de acest gen în 2019. SAE a solicitat uh, Uh, să se uh, reacționeze la arestarea unor jurnaliști și uh, blogări, nu putem decât să fim coerenți și consecvenți astăzi, dincolo de problemele economice, în materie deci de drepturile omului. Mulțumesc foarte mult! Fitzgerald, o minută. Doamna. Urmează doamna Fitzgerald, un minut. Mulțumesc. În primul rând doresc să o felicit pe doamna raportor Isabel Visele Lima cu privire la acest raport. Așa cum au spus și colegii, este cel mai comprehensiv raport. Este standardul de aur în ceea ce privește drepturile omului. Dar întrebarea este cum se va răspunde la acesta, cum va fi implementat. Va, a fost trimis la o, o serie de organizații importante și entități importante să ne asigurăm că guvernele implementează cele mai bune practici când e vorba despre drepturile omului. Multe drepturi ale omului sunt acum sub amenințare iau amploare regimurile autoritare și trebuie să numim, să spunem lucrurile pe nume. Există un leadership macho acum uh, la nivel global. Femeile sunt în pericol. Să ne asigurăm că convenția de la Istanbul uh, este una care să fie ratificată. Haideți să avem rol de leadership în așa fel încât să eliminăm uh, mutilarea genitală a femeilor pretutindeni în lume, să discutăm și ce se întâmplă cu apărătorii drepturilor omului și să luăm acțiune în Europa pentru a-i proteja. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Kester. Un minut. În articolul 2 din tratatele europene se spune că valorile pe care se fondează Uniunea Europeană uh, sunt uh, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și prețuirea drepturilor omului drepturile omului sunt valabile nu doar pentru cetățenii europeni, ci, fără excepție, pentru toți. Dar la ce bun aceste drepturi pentru un refugiat care este blocat în Bosnia și Herțegovina și care, pentru a nu știu câta oară, e luat de grănicerii croați și împins înapoi în uh, Bosnia și Herțegovina, bătut uh, cu obiectele furate și hăituit. Drepturile lui sunt ad literam călcate în picioare în, uh, și vedem că din ce în ce mai mult se întâmplă asta, iar politica externă în general se bazează pe respingerea refugiaților, ceea ce zguduie credibilitatea și chiar temeliile Uniunii Europene în implicarea sa pentru democrație și drepturile omului. De aceea trebuie să ne asumăm o poziție față de dreptul la azil și față de respectarea drepturilor refugiaților în Uniunea Europeană și în lume. Mulțumesc. Continuăm dezbaterea. Domnul Sanchez Amor. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Colegul nu a acceptat cartonașul albastru pe care i l-am propus și vreau să vă reamintesc că acest document pe care îl discutăm se referă la chestiuni ale care țin de drepturile omului în lume. Asta nu înseamnă că nu există astfel de subiecte de abordat și în Europa. Ce s-a întâmplat pe 6-7 de decembrie în Parlamentul din Catalunia, când dorința majorității a fost încălcată. Domnul Coni este aici și același stat de drept este cel pe care trebuie să-l abordăm. Comin. Comin. Îmi pare rău că Trebuie să... Nu am referit la uh, raportul doamnei Visler, dar vreau să vă spun că nici nu suntem un actor global uh, dacă dăm premii Zaharov și atât. Trebuie să avem capacitatea politică să-i protejăm pe oameni. Trebuie să influențăm uh, deciziile politice ale acestor regimuri. Capacitatea noastră de securitate și apărare trebuie să fie consolidată pentru ca politica noastră de promovare a valorilor să fie însoțită de o politică eficientă de apărare a acestor, drepturilor, a acestor drepturi ale omului. Mulțumesc! Acum, colegul Folat, un minut din partea SND. Mm, dar tocmai ce am văzut-o pe colegă, acum un minut, nu? Bine, nu mai e, a plecat, trecem la catch the eye, intervenții spontane. Îmi pare rău, pot accepta doar 5. Dar încerc să respect toate grupurile, astfel încât începem cu domnul Pospișil. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Domnule înalt reprezentant, am un comentariu cu privire la această dezbatere. Drepturile omului sunt un subiect adesea dezbătut în Parlamentul European. Vorbim despre cum aceste drepturi sunt încălcate în diferite regiuni ale lumii. Acest raport poate fi o orientare pentru noi toți. Orientare care să ne ajute în politica externă. Noi mereu cerem să prevenim încălcarea drepturilor omului. Vrem să fim mult mai fermi față de regiunile și țările unde drepturile omului sunt încălcate. Îmi doresc să furnizăm rezultate concrete, să respectăm această promisiune, vreau să luăm acțiune și să susținem statele care respectă drepturile omului. Bine, continuăm. Cu următoarea vorbitoare, doamna Julie Ward. Acest raport uh, reiterează și sprijin parla- uh, rezoluția Parlamentului din mai 2018 ce privește protecția copiilor migranților. Săptămâna trecută, Regatul Unit, uh, Camera Comunelor a re respins uh, o astfel de uh, măsură în momentul în care se discuta acordul de retregere. Este o trădare în condițiile în care trebuie un angajament de durată umanitar în favoarea celor mai vulnerabili vulnerabili. Uh, un lord de acolo, fiu de refugiați evrei, a condus această campanie. Este o mare greșeală a guvernului britanic. Iată cum arată guvernul și Marea Britanie după Brexit și așa vrem să ne prezentăm în fața lumii. Însă, fie că suntem în Uniunea Europeană sau în afara sa, nu trebuie să ne abandonăm angajamentele în favoarea internaționalismului ca și uh, activistă pentru uh, drepturile copiilor. Vreau să menționez acei copii curzi care au murit, atâția și atâția care au murit în timp ce noi nu vedeam nimic. Uh, domnul Austrovecis, un minut. Thank you, Chair. Despite of... Doamnă președinte, în ciuda eforturilor făcute, situația privind drepturile omului în lume nu e îmbunătățire. Atrocitățile și crimele împotriva femeilor, copiilor, grupurilor religioase, minorităților etnice sunt dificil de înțeles, chiar și pentru cei care lucrează de mult timp în domeniul promovării și protecției drepturilor omului. Întrebarea dacă evaluarea și răspunsurile noastre sunt cele mai bune e o întrebare deschisă. De exemplu, suntem prea lenți să reacționăm la înrăutățirea situației din Cambodgia Există o poziție politică, grupuri ale societății civile, mass media și-a intensificat atenția. Încălcările drepturilor omului se produc și la frontierele noastre, în Belarus. Nu există o îmbunătățire a proceselor politice, inclusiv libertatea de asociere liberal, libertatea de exprimare și mass media independentă. Opoziția politică este suprimată și societatea civilă este lădată deoparte din negocierile Eh, privind pierderea suveranității țării către Rusia. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Eine minute. Domnul Goales, un minut la sfârșitul intervențiilor spontane. Uh, uh, Mulțumesc. Oamenii spun că drepturile omului sunt sub amenințare. Da, e un oarecare adevăr aici, dar din păcate ne-am pierdut autoritatea morală de a vorbi despre drepturile omului așa cum o făceam cândva. Faptul că ignorăm atât de des statul de drept uh, de atâtea ori în lume nu ne servește în credibilitatea noastră de a vorbi despre drepturile omului. Faptul că nu uh, intervenim uh, când e vorba de Iran, Venezuela, uh, când e vorba de sancțiunile americanilor la adresa acestor națiuni care afectează pe cei mai săraci, deci faptul că nu facem nimic uh, nu ne face cinste. În Arabia Saudită, se fac decapitări în mod regulat, dar nu văd că Europa oprește comerțul cu acel stat. La fel se întâmplă și în Israel, unde e încălcat dreptul internațional uh, față de Palestina. Deci nu suntem uh, uh, consecvenți în acțiunea și vorbele noastre. Mulțumesc. Trecem acum din nou la comisie. Domnule vicepreședinte, înalt reprezentant, aveți cuvântul. Drepturile omului sunt o poveste fără sfârșit. Se pun atâtea întrebări. Și acum ceva concret. S-au pus niște întrebări la fel de concrete în ceea ce privește misiunea trimisului special uh, pentru libertatea cultelor uh, Uh, președintele Juncker a creat această funcție, l-a numit pe Jean Figo în mai 2016 în acest post. E vorba de a sprijini punerea în aplicare a liniilor orientative ale UE în ceea ce privește protecția și promovarea libertății de cult, asta spune mandatul său. Domnia sa astfel vizitează o serie de țări unde libertatea cultelor uh, se află uh, supusă unor riscuri, discută cu autoritățile respective, cu ONG-uri, organizații umanitare, cu lideri religioși și cu comunitățile respective, participă deci la dialog, promovează respectul pentru diversitate. Știu că tot repet, dar trebuie să spun că acesta este mandatul său. El este și un consilier special al, pentru comisia noastră uh, în materie de dezvoltare și cooperare. Iată ce vreau să spun colegului care a pus întrebarea, dar care a plecat. Între timp, acesta este deci răspunsul pe care pot să-l dau. Acest mandat va fi revizuit, analizat, pentru a vedea dacă poate fi cumva îmbunătățit și dacă această funcție este în continuare justificată în contextul actual. Cu siguranță subiectul este un important, dar vreau eu însumi să știu mai multe despre el, pentru că chiar nu știam despre existența acestui trimis special privind libertatea cultelor Poate că data viitoare vom putea să vă dăm mai multe informații. Un alt subiect uh, ridicat a fost cel legat de companii și drepturile omului. Este un subiect uh, amplu, vast. Cu siguranță, așa cum a spus cineva, consumatorii occidentali se bucură să consume bunuri ieftine, fără să se gândească mai prea mult la modul în care aceste prețuri scăzute au fost uh, obținute. Este deci ieftin producția merge înainte și știm bine că asta este pe seama respectării drepturilor lucrătorilor. Lucruri pe care poate aici în Europa nu le acceptăm. Uniunea Europeană a fost uh, foarte activă, poate cea mai activă în lume în acest uh, sens. Până acum, avem o serie de scheme obligatorii în o serie de domenii, de pildă comerțul cu diamante și alte minerale provenite din zonele în conflict, uh, bunuri care să nu provină din activități care presupun tortura sau uh, munca copiilor. Pot să vă dau exemple concrete în acest sens, deci de activități și de acorduri uh, Ă, de exemplu cu Asia-Pacific, un acord specific în Asia, unde investăm mai bine de 5 de milioane de euro în, într-un astfel de proiect și la fel și în America Latina. Însă e loc și de mai bine. Trebuie să ajungem la un consens care este necesar, dar eu nu am mandat uh, Uh, pentru a face deci, mai mult și aici uh, interpelez Parlamentul, aveți un drept de inițiativă, folosiți-l așadar și ajutați-mă în această activitate care mă interesează așa de mult. Însă dumneavoastră aveți capacitatea respectivă, folosiți-o Așadar, pe lume, de cum știți, eu sunt doar un reprezentant uh, al unor uh, oameni care deseori nici nu prea sunt de acord unii cu ceilalți. Uh, pentru a avea un mandat, Parlamentul ar fi tare de ajutor, tare de folos, cu dreptul său de inițiativă, pentru a ajunge deci, la un astfel de demers chiar de anul acesta Cred că este un subiect uh, deosebit de important și cu reverberații internaționale. M-ați întrebat în legătură cu legislația privind uh, diligența cuvenită, due diligence, Uh, în Uniunea Europeană. Într-adevăr, s-au făcut lucruri în mandatul trecut. Uh, sunt state, cum ar fi Franța și Germania, care au chiar propria legislație în această materie, însă altele nu au făcut-o. Și încă o dată, când e vorba de subiecte atât de dificile și delicate și când nu se ajunge la un acord între statele membre, este greu să progresezi.